Comisia Jurii, în sesiunea din 30 mai, a verificat noile mandate și a propus în, în unanimitate să fie uh, adoptate. Doamna Minodora Cliveti, începând cu 18 mai, și domnul Alda Susa, începând cu 9 mai. Vă propun să declarăm valide aceste mandate. Este cineva împotrivă? Se pare că nu este cazul. Deci, se confirmă așa. Din partea grupurilor PPE și FD am primit uh, solicitări de nominalizări